euro, din afara zonei euro, este doar o chestiune absolut formală. Ehm, problema este că dacă mergem așa mai departe, zona euro însă își poate deveni un pericol pentru piața internă. Mulțumesc că ehm, după domnul Sikerski, spune președintele, în chem, runda intervențiilor spontane. Ehm, doamna Barbara Matera mai este trecută aici, dar nu o văd în sala plenară și de aceea încheiem Deocamdată intervențiile cu durata unui minut uh, au fost un minut mai lungi decât 60 de secunde, uneori chiar până la 120 de secunde. Deci trecem mai departe la raportul doamnei Șaldemoze, siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Raportarea are cuvântul. Îi dăm cuvântul raportoarei uh, timp de 4 minute. dar uh, o iertăm dacă va vorbi până la șase minute. Mulțumesc. Øh, god aften til alle kollegerne, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige uh, en lille smule om uh, den betænkning, vi har lavet. Mulțumesc, domnule președinte. Bună seara tuturor uh, colegilor aflați în sală. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu documentul pe care l-am redactat în Comisia pentru Piață Internă. Eh, este vorba de faptul că Comisia va trebui să eh, revizuiască directiva generală privind siguranța produselor. Eh, motiv pentru că Comisia noastră să uh, emită recomandări și să indice ce anume ar trebui să conțină acest viitor text al Comisiei. Textul nostru este uh, divizat pe două părți. În primul rând, subliniam anumite recomandări privitoare la supravegherea piețelor în general, dar apoi uh, facem și recomandări punctuale, precise, în legătură cu care trebuie să fie conținutul revizuirii viitoare directive. În primul rând, la prima directivă privind siguranța produselor se, uh, pro, se propusese a fi o piatră unghiulară și uh, continuă să fie validă, dar uh, trebuie și ameliorată. Pentru că se, uh, se întâmplă probleme, pentru că supravegherea piețelor nu este destul de eficientă pentru o protecție uh, adevărată a siguranței produselor. De aceea Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor dorește o consolidare a supravegherii, a piețelor, a supravegherii piețelor, pentru că în perioada de criză există riscul ca statele membre să utilizeze mai puține, să consacreze mai puține resurse, nu mai multe pentru supravegherea piețelor. Lucru problematic nu doar pentru consumatori, ci și pentru firmele care uh, respectă uh, regulile pieței unice. În uh, textul nostru noi ne-am gândit la funcționarea uh, pieței unice. Mulți spun că n-au perceput niciodată existența uh, cu adevărat a unei autorități de control pe piață, uh, lucru foarte problematic. Deoarece dacă se face un control adecvat al pieței, atunci și firmele pot avea certitudinea că uh, au o concurență echitabilă cu celelalte firme, pentru că uh, va fi pedepsit cel care uh, nu lucrează corect și ceilalți vor putea să-și desfășoare activitatea. Uh, e uh, important, deci, acest text și pentru firme și pentru consumatori mai ales. Acum uh, dați-mi voie să vă, vă expun pro, propunerile noastre concrete în ce privește revizuirea directivei asupra siguranței produselor ca să ne concentrăm mai mult asupra exigențelor consumatorilor. Trebuie să consolidăm trasabilitatea produselor pe piața internă trasabilitatea produselor este foarte importantă pentru a putea retrage de pe piață foarte rapid uh, anumite produse dacă este nevoie. Apoi trebuie să putem interveni rapid dacă uh, mediari își dau seama că un, un produs de pe piață este periculos. Trebuie să ne gândim și la produsele care provin din țări terțe, uh, din afara Uniunii Uh, pentru că sunt din ce în ce mai numeroase aceste uh, produse și atunci trebuie să ne asigurăm că și ele respectă regulile de pe piața unică. În plus, pe viitor va trebui să dispunem de o legislație îmbunătățită. Deci, în raportul nostru noi solicităm să avem un registru statistic obligatoriu privitor la toate incidentele de pe piață ca să știm exact ce anume se întâmplă și care anume incidente sunt provocate de produsele prezente pe piața internă. În acest mod se va putea și legifera într-un mod mai țintit și nu se vor crea perturbări um, în activitatea firmelor care respectă regulile. Apoi, există multe plângeri în legătură cu uh, produsele care sunt uh, achiziționate pe internet, care nu respectă uh, regulile care sunt valabile pentru produsele celelalte care sunt achiziționate în mod normal. Așadar, trebuie să avem și un, apoi trebuie să avem și un bun dialog cu autoritățile vamale pentru a ne asigura siguranța produselor pe piață. Eu personal sper că vom putea să dedicăm o mai mare atenție și, și protecției copiilor noștri. Asta nu prin dispoziții specifice pentru protecția copiilor, ci cu dispoziții generale cu, cu norme cu caracter general. Deci noi spunem Comisiei că e fără îndoială nevoie de o revizuire a acestei directive, trebuie consolidată supravegherea pieței și trebuie să avem o supraveghere coerentă pe piața unică, eliminând discrepanțele, diferențele între diferitele legislații, deci să avem o legislație generală, deoarece copiii trebuie să fie protejați și consumatorii trebuie să, fie, uh, să aibă încredere în produsele de pe piață, iar uh, firmele trebuie să opereze în condiții de concurență echitabilă. Așadar, uh, sperăm ca cât mai rând, curând posibil Comisia să se pună la treabă în această revizuire a Directivei pentru Siguranța Produselor și invităm statele membre să consacre resurse suficiente pentru a garanta protecția de pe piață. Mulțumesc, doamnă Scalde Mose. Acum, procedura catch the eye Iată, doamna raportor a consumat timpul care îi revenea și acum vom asculta colegii, colegii care au cerut cuvântul și apoi uh, comisia. În primul rând, are cuvântul doamna Lara, Lara Comi. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit raportoarea pe doamna Scalde Moze pentru colaborarea constructivă și fructuoasă pe care am avut-o. Aș dori astăzi să mă refer la un aspect pe care l-am introdus în avizul Comisiei ITRE, eh, cu care a fost de acord doamna Moze și l-a reluat în raport, lucru pentru care îi mulțumesc. Solicit Comisiei Europene să evalueze utilizarea noi tehnologii și materiale, ca de exemplu utilizarea microchipurilor sau radiofrecvențelor pentru a se putea face mai bună identificarea produselor. Așadar, respectând siguranța consumatorilor, și cu costuri optimizate. Asta ar duce la o trasabilitate uh, completă pentru că consumatorii ar fi în condiția să cunoască toate aspectele referitoare la produs. Deci, desfășurarea diverselor faze de elaborare, uh, proveniența materiilor și uh, uh, identitatea responsabililor. Ar trebui și un criteriu pentru o atribuire a originei unui produs made in EU, made in Uniunea Europeană. Din acest motiv am văzut că uh, Definirea unui produs ca fiind made in France, deși în această țară se desfășoară doar de ultima fază a elaborării, reprezintă o uh, inducere în eroare a consumatorului. De aceea invit uh, cu forță comisarului să dea curs uh, acestei solicitări a Parlamentului European care vorbește în numele cetățenilor și a consumatorilor europeni. Mulțumesc, mulțumesc, care amintesc curatorilor că au un minut la dispoziție. Și acum, doamna Țicău

de asemenea am subliniat că este nevoie de stabilitate de simplificare a standardelor europene i de scurtarea termenelor de elaborare a standardelor i am invitat organismele naionale de standardizare să simplifice standardele prin reducerea numărului de referine la alte standarde i prin punerea la dispoziie a unor instruciuni uor de utilizat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Domnule președinte, vă mulțumesc. Acest subiect este foarte important pentru noi și cred că trebuie să fim foarte prudenți în ceea ce privește siguranța produselor. Acest lucru nu doar pentru a proteja producția, ci și a proteja pentru, pe consumatori. Simplificarea normelor, simplificarea termenelor nu trebuie totuși să pună la îndoială aceste garanții de care au nevoie consumatorii noștri mai ales când uh, vorbim despre normele de siguranță, nu trebuie să uităm că produsele pe care le importăm trebuie și ele să fie garantate și siguranța lor trebuie să fie garantată. Trebuie să garantăm această indicație made in, fabricat într-o țară sau alta. De aceea sperăm că Comisia nu va uita aceste aspecte, care de altfel se regăsesc în raport. Comisia pentru Industrie a contribuit de altfel la elaborarea raportului și toate aceste chestiuni au fost acceptate de raportor și cred că vom putea să avansăm puțin mai mult în ceea ce privește garantarea um, securității produselor și consumatorilor. Mulțumesc, doamna Ficheredo. Domnul Obermeier. Mulțumesc, domnule președinte. În raport se face mențiunea unor progrese importante, însă cred că trebuie să reamintim și faptul că avem dispoziția, directiva pentru jucării, avem sistemul RAPEX, însă 60% din produse provin din China. Sunt produse care prezintă riscuri și vin pe piața noastră care nu este, uh, uh, vin de pe o piață care nu este controlată, cum este cea a Uniunii Europene. Eu cred că situația poate și trebuie să se îmbunătățească pentru a uh, proteja sănătatea consumatorilor no- noștri. M-a șocat uh, faptul că aproximativ un sfert din aceste produse sunt uh, destinate femeilor. Uh, scaune pentru uh, copii. Știu că și RAPEX a elaborat un uh, raport chiar săptămâna trecută în acest sens. Uh, e și problema că unele uh, se, se iau unele hotărâri doar în ultimul moment sau când este prea târziu. Pentru că vorbim aici despre produse cancerigene care trebuie interzise și încă nu este făcut acest lucru, deși directiva jucătorilor spune acest lucru. Și trebuie să acționăm mult mai rapid și să avem uh, o trasabilitate mult mai bună a sistemului. Mulțumesc și acum doamna Roetova. Děkuji, pane předsedající. Mulțumesc, domnule președinte. Deja de ceva vreme căutăm măsuri uh, care să prevină mai bine intrarea pe piața unor produse uh, periculoase. Așadar, sunt de acord uh, cu doamna raportor că trebuie să revizuim uh, legislația, că trebuie să îmbunătățim uh, coordonarea și că trebuie să găsim sancțiuni chiar și penale la nivelul statelor membre. Susțin publicarea obligatorie a unei analize de risc înainte de lansarea oricărui produs nou. Având în vedere că numărul mare de produse periculoase vin din state, vine din state terțe, este absolut esențial să includem această obligație nu doar pentru producătorii europeni, ci uh, uh, și în uh, sistemul internațional de comerț prin acordurile internaționale. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Roitova. Următorul vorbitor este doamna Vestlund, care va încheia lista vorbitorilor. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc uh, și doamnei Crista Șaldemoză pentru raportul excelent. Aș vrea să subliniez încă o dată că avem nevoie de mai multe resurse și de mai multe verificări la fața locului pentru a garanta siguranța produselor. În calitate de consumatori citim tot felul de articole în presă și auzim despre organizațiile de protecție a consumatorului care fac tot felul de teste și care scot la iveală numeroase probleme. Cred că aceasta subminează încrederea consumatorilor, mai ales că produsele pun în pericol siguranța copiilor. Sunt produse care ar trebui să fie sigure, dar care nu sunt. Apoi, cea mai importantă problemă este legată de substanțele chimice pe care le conțin uh, produsele. Chiar dacă aceste substanțe sunt interzise în Uniunea Europeană, ele încă se regăsesc în produse, iar consumatorii au dificultăți în a depista aceste substanțe. De aceea, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a scoate aceste produse de pe piață. De asemenea, trebuie să-i descurajăm pe producători să pună pe piață aceste produse. Mulțumesc foarte mult! Încheiem această dezbatere acum și o vom asculta pe doamna comisar, doamna Damanaki. Aș vrea de asemenea să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi doamnei Damanaki pentru prezența dumneiei și pentru că va încheia nu doar această dezbatere, ci și dezbaterea uh, legată de minutul de discuție de un minut. Doamna Damanaki, aveți cuvântul. President. Mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, o discuție foarte interesantă și iată au fost aproape doar femei care au luat cuvântul la, din uh, toate statele membre. Vreau să subliniez acest lucru. Vreau să uh, mulțum, vreau să felicit din partea Comisiei Parlamentul pentru rezoluția sa privind revizuirea uh, directivei privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței. Aș dori să spun de asemenea faptul că Comisia salută această rezoluție și apreciază calitatea ridicată a conținutului său. Concluziile rezoluției reflectă de aproape intențiile Comisiei privitoare la modul în care trebuie revizuită, revizuite regulile generale de uh, securitate, uh, siguranța produselor. Uh, da, sigur că e, e nevoie de mai multă, uh, de un cadru general pentru uh, siguranța pieței, pentru o piață internă funcțională, deci Comisia deja Uh, a declanșat consultări exhaustive cu actorii implicați ca să determine cum să poată realiza cât mai bine acest obiectiv. Pentru a găsi o mm, soluție coerentă în toate sectoarele, vicepreședintele Tajani și comisarul Dali s-au uh, pus de acord să lucreze în comun pentru consolidarea asta a regulilor europene pentru supravegherea piețelor. Comisia e hotărâtă să se asigure că atât consumatorii cât și firmele beneficiază dintr-o, pe, din, de pe urma acestor reguli. Astfel, astfel vom clarifica și vom aduce la zi regulile existente deja pentru siguranța produselor pentru a îmbunătăți uh, protecția consumatorilor. Trebuie să, uh, sigur, să vedem și ce posibilități de finanțare avem și trebuie să respectăm și competențele statelor membre, după cum puteți înțelege, desigur. Însă, regulile ar trebui să poată identifica rapid și să aibă o reacție uh, față de apariția uh, rapidă a noilor riscuri, pentru că există astfel de riscuri în, în mod global. Sunt de acord și că um, copiii trebuie să se bucure de o atenție specială din partea noastră. Uh, în același timp, revizuirea ar trebui să aducă la un, o situație mai egală pentru operator și să reducă uh, costurile birocratice nenecesare. Mai ales trebuie să există o coerență între uh, regulile generale pentru siguranța produselor din uh, directiva care, le, care se ocupă de ele și regulile din pachetul pentru bunuri din 2008. obligații mai clare pentru operatorii economici vor fi stabilite astfel. Mecanismele actuale pentru cooperarea și coordonarea piețelor și supravegherea piețelor din statele membre vor fi uh, și ele îmbunătățite. Și apoi, sistemul uh, de alarmă Rabbit sau Rapex uh, trebuie îmbunătățit pentru că sistemul este foarte important și este deja utilizat în cooperarea noastră cu China și alte țări. Însă avem nevoie să îl îmbunătățim pentru a putea să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor uh, cetățenilor noștri. Uh, domnii comisar Tajani și Dali vor prezenta în comun o propunere pentru un cadru unic pentru supravegherea pieței. Mulțumesc pentru rezoluție de foarte bună factură. Mulțumesc, doamnă comisară. Cu această intervenție încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine la amiază. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.